votate mâine. Acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, intervențiile cu durata de un minut. Are cuvântul uh, mai întâi domnul Moti. Domnul președinte, onorevoli colegi colegi. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Ziua de 5 mai este în Italia ziua de luptă împotriva pornografiei și pedofiliei. Este o zi foarte importantă conform legii 41 care a fost votată anul trecut. Din păcate, fenomenul acesta este din ce în ce mai difuz. Când vorbim despre pedofilie, nu mai vorbim doar despre persoane în vârstă care abordează copii în parcuri. E vorba acum despre un fenomen care se răspândește pe internet. Copiii nu mai sunt nicăieri la adăpost, nici măcar la ei acasă. Iată de ce Uniunea Europeană ar trebui să consacre o zi dezbaterii pe această temă. Iată de ce am făcut și o declarație scrisă. Trebuie să instituim un sistem de alertă rapidă pentru a permite mobilizarea forțelor polițienești din statele membre. E nevoie de o acțiune coordonată și de un schimb de informații între forțele polițienești și sper că inițiativa aceasta va întruni consensul uh, colegilor. Mulțumesc! Domnul Matadrover. Mulțumesc, domnule președinte. Săptămâna trecută Europa a pierdut o ocazie extraordinară de a deveni lider în următorii 20 de ani în astrofizica mondială. Observatorul spațial uh, european a decis, pe baza unor rapoarte care sunt departe de a fi transparente, că supertelescopul european va fi amplasat în Chile, nu în Canare. Uh, nu avem nimic împotriva uh, țării Chile, dar ne gândim dacă Europa nu ar fi putut mai degrabă să se asigure că un telescop european, înființat de o instituție europeană cu bani europeni, cu investiții de mai mult de un miliard de euro, nu ar fi trebuit mai bine să fie amplasat undeva în, Ameri- uh, undeva în Europa, nu în America. Uh, mă întreb ce a făcut Consiliul. A avut vreo reuniune cu statele membre pentru a discuta uh, înainte de luarea acestei decizii privind amplasamentul uh, telescopului? A uh, susținut uh, amplasarea acestuia undeva în Europa? Uh, cei din uh, Canare și cei din restul Europei, de fapt, simt că nu s-a făcut tot ce trebuia făcut. Președintele. stimați colegi am propus o rezoluție prin care să interzicem folosirea cianurilor în minerit fiindcă avem obligația de a ne lua toate măsurile de siguranță pentru a apăra oamenii și mediul de catastrofe ecologice. dacă ne asumăm angajamente istorice privind reducerea emisiilor dacă dăm tonul lumii întregi în privința protecției mediului de ce să nu facem un gest elementar de curățenie și să eliminăm această practică nocivă din uniunea europeană? accidentul de la baia mare petrecut în românia în urmă cu zece ani e considerat un fel de cernobâl lovind trei ări și distrugând ecosistemele râurilor afectate pe o distanță de sute de kilometri. acum tot în românia la roia montană se dorește construirea unei noi exploatări miniere cu cianuri. de aceea astăzi mai mult decât oricând vă mulțumesc pentru că prin vot ai spus nu cianurilor folosite în minerit regiunile astfel afectate trebuie ajutate de uniunea europeană să se dezvolte durabil folosindu și întregul potențial. vă mulțumesc. mulțumesc. situația foarte grea în care se află grecia dar și informațiile foarte îngrijorătoare despre alte state ale uniunii europene care au probleme serioase ne demonstrează că nu s a depăit criza economică i că în ciuda unor progrese ale ărilor mai vechi ale uniunii europene există încă riscul unor dezechilibre majore. din păcate în situaia în care unele ări se confruntă cu diminuarea veniturilor bugetare tentaia imediată este de a mări taxele i impozitele. acest lucru este pe cale să se întâmple i în românia unde zilele acestea se discută în mediul guvernamental despre mărirea cotei unice i a tva. e greit să crezi că o mărire bruscă a taxelor i impozitelor va aduce mai muli bani la buget iar pe termen mediu i lung efectele unor astfel de măsuri asupra economiei sunt foarte nocive. din păcate uniunea europeană are dificultăi în a dezvolta o strategie comună împotriva crizei economice cred însă că se impune o mai bună comunicare i cooperare între ările care au depăit criza cu măsuri proactive stimulative i nu prin creterea fiscalităii i ările cu probleme mari care sunt pe cale ca o măsură disperată să mărească taxele i impozitele sărind astfel să se afunde i mai adânc în criză. mulumesc. Mulțumesc. Mulțumesc. Are cuvântul un minut domnul Nu este? Atunci are cuvântul un minut domnul Ferreira. Recrudescem os ataques dos especuladores financeiros às economias. Vreau să atrag atenția asupra atacurilor speculative, asupra economiilor cele mai vulnerabile din zona euro. Uh, milioane de euro se pierd în speculații împotriva conturilor publice și conturile publice au fost create de către statele membre care au dat bani băncilor, tocmai acestor bănci care acum speculează cu acești bani acești bani se duc în mâna marilor capitaliști din Europa. Tot ceea ce face Banca Centrală Europeană acum pentru a liberaliza piețele ajută marii capitaliști, de fapt. Trebuie să fim foarte atenți, pentru că acest lucru înseamnă să deschidem ușile în continuare celor care jefuiesc uh, economiile europene. Este un fel de terorism uh, financiar acesta. Uh, oamenii nu vor accepta aceste lucruri. Lucrătorii vor continua să protesteze în Grecia, în Portugalia și în multe alte țări. Și salutăm mișcările lucrătorilor și curajul sindicatelor. Mulțumesc, domnule. Domnul Coman. Mulțumesc, domnule președinte a devenit acum clar că grecii îi se vor impune măsuri draconiene pentru a păstra euro. Și acest lucru nu este uh, drept, nu este cinstit, pentru că oamenii vor plăti acțiunile unor oameni politici uh, uh, corupți și toate astea în numele menținerii euro. Să nu uităm că există uh, acest mecanism care a permis uh, Regatul Unit să nu adere la Uniunea Europeană, dar grecii nu au avut această șansă. Liberați grecii din ghearele euro, lăsați femeiul să-și facă munca și o să vedeți cât de repede își vor reveni grecii, așa cum și noi am reușit să ne eh, revenim cu propriile noastre forțe. Nu lăsați, nu faceți ca grecii să fie sacrificați pe altarul superstatului Europa. Mulțumesc! Are cuvântul doamna Verman pentru un minut. Vreau să vorbesc astăzi despre siguranța în aviație. Este un subiect care ne-a afectat foarte mult și ne-a preocupat în ultimele săptămâni. Pentru că binele uman este are prioritate față de orice fel de bine economic și de aceea este foarte importantă siguranța. Am văzut foarte clar că siguranța a fost prioritară în momentul în care uh, aviația a fost afectată de acest nor de cenușă recent. Vreau să vă aduc aminte că au fost catastrofe în, ale aviației în istorie uh, care au fost cauzate de către nori vulcanici. Au fost făcute acum zboruri test, dar uh, evaluarea încă nu este foarte clară. Experții nu dau, uh, nu, nu sunt uh, uh, de acord cu toții și de aceea cred că viața oamenilor nu ar trebui să fie riscată, ci, uh, pusă în pericol, ci din potrivă ar trebui găsite alternative la aviație în astfel de situații. Mulțumesc! Mulțumesc! Spune președintele. Are acum cuvântul pentru un minut doamna Dăncilă. Mulțumesc, domnule președinte. Consider că pentru îmbunătățirea funcționării lanțului de aprovizionare cu alimente în Europa, cât și pentru realizarea unei cât mai bune transparențe, este necesară asigurarea unui cadru legal unitar la nivel comunitar care să prevadă definirea termenilor utilizați în relațiile comerciale dintre furnizorii de produse alimentare și comercianți modalități mai eficiente de protecție a furnizorilor împotriva înțelegerilor și practicilor anticoncurențiale modul și termenul de plată. consider de asemenea utilă întărirea respectării regulilor concurențiale și interpretarea uniformă a acestora în toate statele membre. inând cont de situația actuală a relațiilor comerciale între furnizori și comercianți cred că este necesară evaluarea prevederilor regulilor de concurență care să determine un echilibru între politica agricolă comună și politicile concurențiale ale uniunii europene. monitorizarea pieței ar putea include o bună transparență în ceea ce privește formarea prețurilor și în special a marjelor de profit pe lanțul alimentar. Mulțumesc. Mulțumesc. Domnul uh, are cuvântul. Vorbim uh, foarte mult, auzim foarte mult uh, despre discriminarea minorității uh, lituaniene, minorității poloneze din Lituania. Polonezii din Lituania nu au voie să-și păstreze numele poloneze. Nu pot să meargă la școală în, să primească învățământ în limba lor. Comisia lituaniană de etică l-a pedepsit pe domnul Tomașevski, uh, reprezentant al minorității, pentru că acesta l-a întrebat în Parlamentul European pe domnul Barroso care este situația cu minoritatea poloneză din Lituania. Scandalul continuă. Un uh, lider al minorității poloneze a fost de asemenea uh, pedepsit pentru că a publicat informații în limba poloneză. Trebuie să atragem atenția asupra respectării drepturilor minorităților în această țară. Mulțumesc, domnule. Are acum cuvântul doamna Castex. Nu este doamna Castex? Bine. Dacă nu este, atunci nu va vorbi. Are cuvântul acum un minut doamna Savisa. da, se pare că nici dumneavoastră nu este prezentă. Atunci, acum să sperăm că o să avem mai mult noroc cu domnul Angurakis. Proedre, da, aveți noroc, domnule președinte, pentru că eu sunt în sală. Domnule președinte, milioane de lucrători au fost în grevă astăzi și au ieșit în stradă pentru a protesta împotriva măsurile pe care le impune guvernul. Este vorba despre măsuri care nu sunt provizorii. Dezvoltarea sistemului capitalist este la originea acestei crize. E vorba despre lăcomia de câștiguri și de profit a puterii uh, financiare din Grecia. Suntem la ora actuală într-un impas. Noi suntem pentru cei care produc bogăție. Este vorba despre puterea poporului. Vrem să susținem poporul, popor care nu poate fi oprit nici uh, prin presiunea guvernului, nici prin uh, acțiuni uh, cum este cea de astăzi. Vrem ca clasa muncitoare să, câștigă, să câștige. President. Doamna Paliadeli, domnule președinte, acum câteva ore aș fi spus că în pofida torsiunii emblemelor culturale în, pofida articolelor, articolelor de uh, obiectivitate ambiguos, ambiguă, Consiliul a reușit să vadă că criza economică este o chestiune europeană, dar Comisia n-a reușit să reacționeze așa cum ar fi trebuit. Poporul grec uh, dorește să-și susțină guvernul socialist în uh, încercările de a Uh, reface economia. Acum însă, în ultimele ore, au murit trei persoane în protestele violente din Grecia și vreau să spun ceea ce a spus uh, domnul Rasmussen recent. Degradarea uh, credit, ratingului activelor grecești la statutul de junk este foarte uh, este dezastruoasă pentru economia Greciei. Trebuie să facem un apel la coeziune socială. Ce s-a întâmplat în Grecia acum câteva ore, sper că nu se va extinde și în alte țări și sper că acest moment să marcheze începutul unui efort unanim pentru formarea unei identități europene prin solidaritate și prin parteneriat. Mulțumesc! Mulțumesc. Are acum cuvântul un minut, doamna Figueredo. de Mulțumesc, domnule președinte. Sărbătorim cea de-a 20 aniversare a Zilei Lucrătorilor, de 20 de ani, lucrătorii luptă pentru emanciparea drepturilor lor, pentru a nu mai fi exploatați și pentru ca adevăratele capacități creatoare ale umanității să fie recunoscute. Și să nu uităm că au avut loc multe reprimări violente care au făcut foarte multe victime uh, în urmă cu câteva decenii, dar datorită luptei pentru drepturile lucrătorilor am luptat și pentru uh, libertate în general. Așa cum am putut să vedem în Uniunea Europeană, în Grecia, în Portugalia și în alte țări, de fiecare dată când crește șomajul și când uh, lucrătorii își pierd din drepturi, acest lucru este negativ pentru întreaga societate. Trebuie să respectăm drepturile lucrătorilor pentru că ei sunt cei care creează uh, bogăție. Acum are cuvântul pentru mine domnul Kelly. Aș vrea să atrag atenția Parlamentului asupra unei chestiuni urgente. Un cetățean european a fost uh, împușcat în Bolivia acum un an. Observatorii cred că a fost uh, omorât. Rudele nu știu de ce a murit. Singurele informații oficiale care au fost transmise este că a murit în urma unui complot pentru a îl asasina pe președintele bolivian. E vorba despre cineva care venea dintr-o familie care nu avea legături cu lumea politică. Informațiile autorităților boliviene nu sunt de încredere însă, pentru că sunt uh, informații contradictorii, fie că e vorba despre investigații sau de alte tipuri de informații. Noua comisară pentru afaceri externe a trebuit să susțină efortele guvernului irlandez de a lansa o anchetă independentă mă bucur de susținerea tuturor deputaților irlandezi pentru această acțiune. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Gomez, un minut. Nu este aici, doamna Gânț? Atunci are cuvântul un minut. Domnul Vigenin. Налага се да ангажирам вашето внимание с национален проблем – Vreau să vă atrag atenția asupra unei probleme naționale. Bulgaria este guvernată de autorități incompetente, de un uh, guvern populist care utilizează metode caracteristice anilor 30. Politicienii cei mai populari sunt ministrul internelor și primul ministru. Sute de funcționari din partea opoziției au fost uh, concediați, au avut loc arestări brutale ale persoanelor, ale cetățenilor, politicienilor, s-au adus uh, acuzații absurde împotriva acestora. Politicieni au primit, uh, au uh, fost în poziția de a da ordine ramurii judiciare și există acum planuri de înființare a unui tribunal special numit oficial Tribunal Special vreme de mulți ani Bulgariei s-a solicitat să facă mai multe eforturi pentru a combate criminalitatea. Eforturile există, dar combaterea criminalității se transformă în combaterea democrației. Parlamentul European trebuie să aplece urechea la violarea uh, principiilor democratice și ar trebui să arate foarte clar că aceste lucruri nu ar trebui să aibă loc într-un stat membru. Mulțumesc, domnul Zicheri. Domnule președinte, dragi colegi, șomajul, deficitul bugetar sunt marile provocări acum pentru statele membre ale Uniunilor. Uniunii Europene și pentru toate statele europene, dar vreau să vă atrag atenția asupra unei probleme suplimentare care este corupția prezentă în Europa Centrală de Est și mai ales în Ungaria și care a dus la Uh, contractarea de foarte mari datorii. Uh, acțiunile guvernului socialist au dus țara într-o situație dificilă. Nu a existat uh, niciun fel de acordare de contracte publice fără uh, să fie implicate acte corupte. Și uh, partidul meu, partidul Iubic, uh, militează împotriva corupției. Partidul meu consideră că putem să trăim foarte bine și fără corupție. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Seghedi. Are acum cuvântul? Vreme de un minut, domnul Mirski. Paldies, priekšredētājs. mai Europa svin. Mulțumesc. Europa celebrează victoria împotriva fascismului. Și pe, pe 16 martie, trupele SS au mărșăluit și și-au sărbătorit uh, data la care au fost create înaintea începerii celui de-al doilea război mondial. De 20 de ani, rămășițele rămășițe acestor trupe și neonaziști sărbătoresc această dată și noi nu facem nimic împotriva acestui fenomen. Mai mult de 150.000 de ruși, de ucrainieni și de bieloruși au fost uciși în timpul uh, evenimentelor din timpul uh, acestui război și să nu uităm victimele uh, războiului mondial. Mulțumesc, domnule Minsky. Acum domnul Winkler, un minut. colleagues, uh, Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Istoria ne-a arătat că crizele pot duce la progrese, pentru că sub presiune apar noi idei și se dezvoltă mecanisme novatoare pentru a repara erorile care au dus la criză. Aș vrea să evidențiez două idei de acest tip. Dacă vrem ca Uniunea Europeană să rămână un actor relevant pe plan global, Fondul Monetar Internațional și agențiile de rating și o agenție de rating ar trebui create. E nevoie de eforturi instituționale, însă e un demers care merită făcut. Putem conta pe faptul că viitorul va aduce și alte crize. Economia de piață socială este importantă. Prin crearea unui fond internațional putem uh, aduce înapoi stabilitatea și o agenție europeană de rating ar putea să-și facă evaluarea pe baza o mai, unei mai bune înțelegeri a economiei europene. Cred că această idee ar fi una foarte înțeleaptă. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul un minut. Un minut. Domnul Criton. Asistăm în ultima perioadă la o ascensiune îngrijorătoare a extremei drepte și la radicalizarea atitudinilor xenofobe și rasiste. Alegerile regionale din Italia și Franța și cele parlamentare din Ungaria au confirmat succesul tot mai mare al mișcărilor extremiste care promovează un periculos discurs naționalist antieuropean și conflictual fie față de minorități naționale fie față de state vecine nu aceasta ne am dorit pentru europa unită i nu aceasta cred că este soluia pentru problemele cetăenilor săi. doresc să mi exprim îngrijorarea faă de propagarea mesajelor ostile faă de est europeni români în special în mediile străine până acum retorice extremiste o televiziune franceză îi jignete la modul general pe români iar un candidat al popularilor spanioli în alegerile municipale din regiunea barcelonei și a promovat campania electorală sub sloganul nu vrem români. doresc pe această cale să lansez un apel către toate forțele politice europarlamentare responsabile să se solidarizeze pentru contracararea acestui fenomen periculos în uniunea europeană. mulțumesc foarte mult! la un el señor Arsenis. Domnul Arsenis. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να συλληπιθώ τις οικογένειες των θυμάτων των σημερινών επιθέσεων. Mulțumesc. Aș vrea să-mi exprim condoleanțele uh, familiilor, persoanelor decedate la Atena. Dragi colegi, aș vrea să vorbesc despre schimbările climatice. Reprezentanții populațiilor indigene s-au reunit în Bolivia și pun degetul pe rană. Ne cer să reducem emisiile de gaze cu efect de seră în Mexic. Și au dreptate, această decizie nu mai poate fi amânată. Uniunea Europeană trebuie să se angajeze să reducă cu 30% emisie până în 2020. În felul acesta se vor impulsiona negocierile care sunt într-un impas. Decizia de a reduce emisiile nu poate fi uh, amânată. În Parlamentul European se poate face chiar mai mult o reducere a emisiilor uh, cu 30% a fost decisă în Parlament și trebuie să trecem chiar la o reducere a amprentei ecologice cu 50% în Parlamentul European. Știm că putem uh, economisi energia la locul nostru de muncă, putem să ne reducem amprenta ecologică și avem obligația să o facem. Mulțumesc. Doamna Köstinger are cuvântul. Das Europäische Parlament Parlamentul European a oferit astăzi descărcarea de gestiune Comisiei pentru anul 2008, ceea ce este bine, pentru că a scăzut foarte mult de acest an rata erorilor sub uh, 5%, așadar sub rata tolerabilă de eroare. În domeniul coeziunii însă există probleme serioase și de aceea pe viitor trebuie făcute eforturi pentru a remedia problemele. Uh, la resursele naturale însă, cota de eroare a fost sub 2%, așadar una foarte bună. Vreau de asemenea să vorbesc și despre ajutoarele de aderare pentru Turcia. Creșterea fondurilor pentru Turcia, date fiind, dat fiind faptul că lipsesc niște criterii de uh, cuantificare, uh, Uh, nu cred că este o idee foarte bună, nu cred că pot fi crescute fondurile fără să existe niște baze concrete. Pentru că numai dacă există și niște obiective concrete și măsurarea lor, atunci acești bani pot să își uh, facă efectul scontat. Mulțumesc, doamnă Köstinger. Are acum cuvântul doamna Morvai. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Articolul 11 al Convenției pentru drepturile omului stipulează că dreptul la organizarea în sindicate trebuie să fie respectat. Săptămâna trecută, un tribunal militar din uh, Ungaria uh, a uh, condamnat-o pe Judith Sima, care este uh, lider al uh, unui sindicat care are membri câteva mii de polițiști. Uh, un sindicalist este o persoană care reprezintă interesele și apără interesele lucrătorilor. Uh, și vreau să vă atrag atenția că acest eveniment a avut loc într-un stat un membru al Uniunii Europene. De aceea, după cum noi discutăm în Parlament, odată cu intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, uh, protecția drepturilor trebuie să fie mai bine garantată în Uniunea Europeană și acest caz al lui Judith Sima nu trebuie să devină un precedent. De aceea trebuie să acționăm pentru ca această femeie curajoasă să fie repusă în funcție. Mulțumesc, care acum cuvântul, doamna Steinruck. Nu este, doamna Steinruck? Atunci, domnul Gherec. Domnule președinte, în Polonia există trafic de ființe umane după un anume paravan. În Polonia există o situație foarte surprinzătoare uh, în ceea ce privește vânzarea imobilelor împreună cu chiriașii din ele. Acestea sunt persoane în vârstă, bolnave, care nu au niciun fel de drepturi. Chiria este crescută constant și până la urmă aceste persoane ajung în stradă, ceea ce înseamnă că li se încalcă drepturi fundamentale. Avem nevoie de niște instrumente legislative pentru ca în Polonia să nu mai aibă loc astfel de scandaluri. Chiriașii trebuie să fie mai bine protejați. Avem nevoie de o susținere din partea statului pentru victimele acestei proceduri. Președintele întrerupe vorbitorul și spune da acum cuvântul domnului Stoianov, care încheie această rundă. Colegii, нека да не се заблуждаваме, че обикновените гърци нямат вина в това, което се случи в Гърция това, което се случи и финансовата криза там. Mulțumesc, domnule președinte. Cine este de vină pentru ce s-a întâmplat în Grecia? Criza financiară de acolo este din cauza a ceea ce s-a întâmplat în ultimele luni. Timp de ani de zile, Grecia au mințit Banca Centrală Europeană și din cauza acestor minciuni, liderii europeni au votat 110 miliarde de recompensă pentru acești lideri europeni. În același timp, țări precum Bulgaria și Estonia vor fi pedepsite și intrarea lor în zona euro va fi întârziată. Eu cred că aici nu este egalitate de tratament cred că avem senzația că în Europa sunt pedepsiți uh, cei care fac bine și Grecia poate că ar trebui să fie exclusă din zona euro. Mulțumesc. Acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, comunicarea Comisiei. În ce privește